Dragi colegi, bună dimineața! O să începem cu uh, anunțul interpreților.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 Începem cu punctul 9. Anunțurile uh, președintelui și o să citesc uh, deciziile coordonatorilor. Va fi o lungă listă. La întâlnirea de ieri, după amiază, coordonatorii au luat următoarele decizii. Să o numească pe doamna Ferrara, raportor pentru cererea uh, ridicării imunității domnului uh, Gheorghe Oschirțos și domnului Zvivska pentru Steve Brioa și doamna Sophie Montel. Să numească pe domnul Zviesca ca raportor pentru raportul în uh, folosirea instrumentelor digitale și procese în dreptul companiilor. Domnul Midec, raportor pentru regula 54, aviz către IMCO promovarea echității și transparenței pentru utilizatorii uh, serviciilor de intermediere online. Numirea lui doam doamnei Bergeron ca raportor pentru avizul asigurarea împotriva răspunderii civile în ceea ce privește uh, autovehicole și uh, implementarea obligației de a avea o astfel de răspundere. Numirea doamnei Hautala ca raportor pentru avizul privind alinierea obligațiilor de raportare în uh, domeniul politicilor de mediu. Numirea doamnei Delvaux raportor pentru avizul privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului. Numirea doamnei Gebhardt ca raportor al avizului privind instituirea programului european digital pentru perioada 2001-2027. Domnul Breton pentru avizul uh, programul uh, Europa Creativă 2021-2027 și doamna Kaufmann, raportor la avizul privind uh, instituirea programului de drepturi și valori. S-a decis să nu facem avize pe celelalte dosare atribuite Comisiei coordonatorii au hotărât să răspundă la invitația de a face aviz uh, sub forma unei scrisori la AFCO privind raportul cu privire la stadiul dezbaterii uh, viitorul Europei și uh, am fost numit ca raportor. S-a decis să nu elaborăm avize în ceea ce privește cadrul financiar multianual uh, 2021-2027 și protecția împotriva efectelor ex aplicării extrateritoriale a legislației adoptate de o terță țară. S-a hotărât uh, cererea de a face o audiere uh, privind acțiunea colectivă, o întâlnire cu președintele privind o masă rotundă de discuții uh, cu privire la alegerea uh, ierarhiei superioare, numirea uh, președintelui ca raportor pentru bugetul 2019 și s-a convenit că Comisia trebuie să acorde un mandat uh, pentru a depune uh, amendamente uh, Uh, în numele Comisiei uh, Iuri pentru Curtea de Justiție. Să așteptăm votul în Comisia IMCO înainte de a da un aviz asupra temeiului juridic uh, privind propunerea Smith. Întreprinderea unei inițiative de a elabora și de a trimite o scrisoare privind personalul secretariatului jurii prin două proceduri înscrise finalizate în uh, săptămâna 26. Coordonatorii au hotărât, în primul rând, să numească uh, raportori permanenți uh, pentru perioada Îmi cer scuze, spune președintele. Uh, uh so once again to Încă o dată să numesc următorii raportori permanenți pentru perioada 1 iulie 31 decembrie 2018 domnul fost raportor pentru temeiul juridic, domnul Le Breton, raportor pentru uh, subsidiaritate, doamna Ferrara pentru litigii, doamna Hautala uh, delegarea puterilor legislative, acte delegate, comitologie și doamna Geringer, raportor pentru codificări și reformări. S-a hotărât să uh, convenim asupra organizării pe 27 noiembrie 2018 a un uh, ședințe interparlamentare împreună cu Comisia PETI autorizarea Parlamentului să uh, monitorizeze implicațiile legislației uh, Uniunii Europene. Îmbunătățirea organizării în ceea ce privește conferința uh, pe marginea litigilor, conflictelor familiale transfrontaliere în noiembrie 2018 după amiaza atunci când va avea loc o ședință jurii. S-a amânat audierea privind inteligența artificială și robotica până după misiunea de la Montpellier. Va fi confirmată uh, data și, numirea, și aprobarea unei audieri în ceea ce privește um, soluționarea expeditivă um, a uh, litigilor comerciale. Uh, această audiere a avut loc ieri. Aș vrea să anunț că coordonatorii au convenit ca în această după-amiază uh, sticlele de plastic care sunt distribuite în ședință uh, vor fi disponibile la intrarea în sală. Cam atât despre anunțurile mele. Continuăm cu punctul 10 schimb de opinii în ceea ce privește șofatul autonom în transportul european și are cuvântul domnul Radev. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Recent am fost numit raportor la avizul care trebuie să fie elaborat uh, de uh, comisia noastră privind vehiculele autonome. Din păcate, suntem sub presiune, având în vedere termenele uh, impuse de Comisia TRAN, astfel încât TRAN să poată să adopte raportul la timp. Jurii trebuie deci să dea un aviz imediat după vacanța de vară și ar trebui să votăm uh, textul final al uh, avizului în octombrie, astfel încât să se poată uh, integra pentru uh, raportul final care va fi votat de TRAN în noiembrie. Avem un timp uh, scurt la dispoziție și având în vedere acest lucru, aș vrea să vă atrag atenția asupra unor chestiuni importante. Competența exclusivă a Comisiei se referă numai la răspunderea civilă și drepturile de proprietate intelectuală. Însă ar trebui să acoperim și o serie de aspecte etice legate de noile tehnologii. Principala problemă Uh, este legată de răspunderea uh, pentru uh, daune prin folosirea unor vehicule autonome. Date fiind dezvoltarea tehnologiilor, suntem cu toții de acord că atât industria cât și consumatorii au nevoie de uh, reguli clare și eficiente, astfel încât fabricanții, producătorii de vehicule europeni să se dezvolte în continuare, iar uh, consumatorii să fie protejați uh, cât mai mult cu putință uh, față de noile riscuri pe care le impun astfel de vehicule. De aceea trebuie să clarificăm cine răspunde în caz de daune cadrul juridic uh, actual nu este suficient de dezvoltat pentru a aborda provocările pe care le presupune dezvoltarea și îmbunătățirea um, tehnologiilor și vehiculor autonome. Aș putea să identific aici mai multe categorii de riscuri și probabil uh, ne vom confrunta cu ele cât se poate de curând. Prima categorie, riscuri legate de defecte uh, ale uh, software-ului de funcționare. A doua categorie, riscuri uh, în urma defectelor de rețea. A treia categorie, riscuri, uh, atacuri cibernetice și a patra categorie, riscuri și alți factori externi care sunt generate de alegerea programelor sunt, uh, de fapt, câteva probleme. Însă vor apărea mult mai multe și dacă nu găsim o soluție corespunzătoare, uh, oamenii nu vor avea uh, încredere în vehiculele autonome și asta va încetini dezvoltarea industriei și dobândirea de valori Uh, așa cum uh, ne așteptăm uh, noi din partea acestor noi tehnologii. Deci trebuie să abordăm câteva chestiuni majore. În primul rând, limitările și neajunsurile cadrului juridic, mai ales în ceea ce privește răspunderea părților, consumatori și sau utilizatori. În al doilea rând, trebuie să adaptăm sau să ne gândim la introducerea unor noi reguli care să acopere noile categorii de riscuri și, în al treilea rând, trebuie să adaptăm sau să ne gândim la introducerea unor reguli de procedură noi atunci când este vorba de răspunderea pentru uh, daune uh, produse de vehicule fără șofer. Apoi, chestiuni legate de uh, in, proprietatea intelectuală. În momentul de față nu există dispoziții legale care să uh, se refere în mod specific la robotică și la vehiculele autonome. Însă regulile, exist regulile existente ar putea să fie adaptate uh, în această privință ar trebui să avem o abordare echilibrată a drepturilor de proprietate intelectuală legate de hardware și software. Ar trebui să protejăm inovarea și să o încurajăm în același timp. Și, nu în ultimul rând, trebuie să dezvoltăm uh, criterii pentru creațiile uh, intelectuale uh, proprii, mai ales atunci când este vorba de vehicule fără șofer. Aceste teste trebuie să fie protejate de drepturi de proprietate intelectuală. Vă mulțumesc uh, pentru atenție, aștept să ascult punctul dumneavoastră de vedere. Doamna Kaufmann. Vă mulțumesc, domnule președinte. Raportorul nostru din umbră nu este prezent săptămâna aceasta, din păcate, și mi-a cerut uh, să vă citesc opiniile domniei sale. Salutăm comis uh, comunicarea Comisiei din 17 mai cu privire la o strategie europeană uh, pentru mobilitatea de viitor. Recunoaștem oportunitățile pe care aceste autoturisme autonome le aduc uh, cu sine pentru cetățeni și, companie, și companii. Dar cu toate acestea, subiectul trebuie să fie legiferat. În ceea ce privește răspunderea, mai întâi de toate, trebuie să se uh, definească clar cine pentru ce răspunde. Este vorba despre producător, despre proprietar sau uh, șofer prin urmare, cutiile negre sunt absolut esențiale. Trebuie să se asigure că, bineînțeles, protecția datelor este garantată. După aceea se pune întrebarea cum anume trebuie să arate această răspundere. Trebuie să se folosească răspunderea uh, Uh, trebuie să se folosească un tip de răspundere sau un alt tip de răspundere. Până în momentul de față, răspunderea în caz de accident nu a fost armonizată la nivel european. În ceea ce privește uh, autodeterminarea, e clar că nu trebuie să existe limite legate de răspundere. Comisia Europeană a constatat că directiva privind uh, răspunderea în cazul produselor trebuie să fie adaptată și la aceste tipuri de produse. Salutăm faptul că s-a creat o, un grup de experți care tratează subiectul acesta al uh, tehnologiilor uh, de nouă generație. Așteptăm cu nerăbdare rezultatele discuțiilor. În ceea ce privește proprietatea intelectuală, se pune întrebarea cui îi aparțin datele generate de autoturism este vorba aici despre asigurarea unei concurențe echitabile. Constructorii auto și furnizorii de servicii trebuie să fie obligați să asigure o, un acces liber la date, tocmai pentru a nu um, sufoca micii furnizori de servicii. De asemenea, portabilitatea datelor este absolut esențială. Acestea au fost uh, cuvintele colegului uh, nostru Velcan. Mulțumesc! Mrs. Delvo asks for the floor, yes. Doamna Delvo. Vrem să-i mulțumesc domnului Radev pentru această prezentare și, într-adevăr, trebuie să ne concentrăm uh, pe răspunderea aceasta, ținând de responsabilitatea comisiei noastre. Și în contextul acesta vă aduc uh, aminte de studiul minunat al Centrului de Cercetare a Parlamentului European cu privire la autoturismele autonome și în acest uh, studiu se vorbește despre lacunele existente în cadrul nostru privind răspunderea, în special în ceea ce privește autoturismele acestea. Deci studiul acesta ar trebui să fie folosit în discuțiile noastre. Într-adevăr, trebuie să rezolvăm problema aceasta, pentru că altfel autorismele, autoturismele autonome nu vor fi vândute în masă. Deci cadrul trebuie să fie creat. După aceea, în al doilea rând, dreptul internațional intră de, în uh, sfera noastră de acțiune. Și tocmai de aceea cred că ar trebui să ne gândim la impactul uh, legislației internaționale asupra genului acestuia de autoturisme. Mă gândesc la cum uh, la Convenția de la Viena. E clar că aceste acte legislative care țin de dreptul internațional trebuie să fie modificate, pentru că până la urmă, până în momentul de față, răspunderea era a șoferului, dar dacă nu mai avem șofer, ce se întâmplă? Mulțumim, domnul Anderson. Mulțumesc. Îi mulțumesc domnului Radev pentru propunerile făcute. Aștept cu nerăbdare să citesc raportul domnului Radev. Cred că domnul Radev a citit uh, raportul comisiei noastre cu privire la inteligența artificială și robotică, pentru că multe dintre comentariile domniei sale țin, aveau de-a face cu respectivul raport. În ceea ce privește drepturile de proprietate intelectuală, nu ne dorim crearea unor uh, noi drepturi care să aibă un efect negativ asupra competitivității. Aceasta este poziția verzilor. Aștept cu nerăbdare însă și poziția raportorului. Trebuie să protejăm competiția, inovarea, nu să o sugrumăm. De asemenea, mă îngrijorează uh, gândul că niște drepturi de proprietate intelectuală prost uh, redactate ar putea fi un impediment pentru oamenii de știință care încearcă uh, să lucreze la genul acesta de autoturisme. Vă amintiți că în, în cursul scandalului Dieselgate, Drepturile de proprietate intelectuală au fost cele care i-au împiedicat pe oamenii de știință să dovedească fără drept de tăgadă faptul că Volkswagen a încălcat regulile și standardele. Deci, Trebuie să nu limităm posibilitatea oferită cercetătorilor de a analiza securitatea autoturismelor autonome, asta pentru a garanta securitatea acestor uh, produse. Și în același timp, uh, autoturismele autonome vor fi mult mai sigure decât uh, cele care nu sunt autonome, uh, Uh, dar asta se va întâmpla doar dacă dispozițiile sunt uh, legale, sunt cele corecte. De asta trebuie să ne ocupăm noi. Mulțumesc! I'm just looking whether anybody else has something to do. Mă uit în sală să văd dacă mai dorește cineva să intervină. Domnul, domnul Radev până la urmă a pus în discuție uh, tema Uh, deja cunoscută, cea a drepturilor de proprietate intelectuală versus competitivitate. Nu știu cine ar investi în astfel de tehnologii fără drepturi de proprietate intelectuală, dar, mă rog, vom vedea. Domnul Le Breton. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnul Radev ne-a vorbit despre riscurile în domeniul răspunderii și uh, Uh, riscul de atacuri cibernetice a fost de asemenea menționat de către domnul uh, Radev. Într-adevăr, este un risc uh, specific. Teroriștii ar putea transforma aceste autoturisme în arme. Deci, iată un aspect foarte important de care nu trebuie să uităm. Și Iată de ce subiectul acestui raport este foarte important. Nu avem de-a face aici doar cu riscurile de răspundere civile, ci uh, mai există și uh, riscuri de genul acesta. Și tocmai de aceea trebuie să prevedem uh, niște reguli juridice de protecție cât se poate de performante. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Anderson! Vreau doar să clarific un fapt. N-am nimic împotriva brevetelor sau drepturilor de proprietate intelectuală, dar îmi doresc ca noile drepturi uh, să, să nu fie create cu mare ușurință, pentru că noi drepturi ar putea îngrădi uh, posibilitățile oferite unora sau altora. Deci vreau să clarific asta pentru a nu exista neînțelegeri. Mulțumesc. Văd că nu mai dorește nimeni să intervină. Poate domnul Radev dorește să intervină. Nu. Atunci, stimați colegi, vă amintesc că vom organiza voturi, o sesiune de vot la ora 10, deci acum suntem forțați să luăm o pauză de cafea. Domnul Marinio e Pintu. Mulțumesc, domnule președinte. Oare dumneavoastră Uh, în calitatea dumneavoastră de președinte, nu v-ați putea asigura că vom primi traduceri ale raportului cu privire la drepturile de proprietate intelectuală, raportul comisiei noastre. Deci, există o serie de discuții în țara mea pe tema aceasta și tocmai de aceea mi-ar plăcea să beneficiez de o traducere în portugheză a acestui raport, pe care după aceea să-l pot uh, prezenta uh, opiniei publice. Cu o traducere oficială din partea Parlamentului European m-aș putea prezenta în uh, fața opiniei publice pentru a contracara uh, uh, informațiile false uh, vehiculate în presa portugheză. Se pare că această traducere în portugheză nu există. De asemenea, textul în uh, uh, engleză nu e neapărat cel mai potrivit, uh, cel puțin pentru specificitățile noastre, deci e nevoie de o nouă versiune oficială în limba portugheză a acestui raport. So uh, I'm informed that uh, the, uh, the document is am fost uh, informat că documentul este în curs uh, de a fi tradus. Dar, bineînțeles, uh, rapiditatea cu care vă va parveni depinde de serviciile de traducători. Dar, bineînțeles, până la plenară, textul va fi tradus în toate limbile oficiale. Nu, nu, uh, eu vreau uh, mai degrabă o traducere a articolului 13. Pentru că în Portugalia mulți ne acuză că am creat un fel de sistem de censură în acest articol. Asta a spus uh, Joseph Goebbels. Aș vrea pur și simplu o traducere oficială a articolului acestuia 13 pentru a mă prezenta în fața opiniei publice și pentru a demonstra acest faptul că acest sistem de cenzură nu a fost creat. Trebuie să așteptăm traducerea, să nu uităm că traducătorii nu traduc articol cu articol, ci traduc un document întreg. Bine, acum vă propun să facem o pauză de cafea până la orele 10.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 will continue by, by voting. We are at... Continuăm cu sesiunea de vot. Suntem la punctul 12 de pe ordinea noastră de zi și primul um, punct care se va vota este raportul cu privire la propunerea de regulament, cu privire la legislația aplicabilă efectelor terților, părților terțe în ceea ce privește nepartizarea plângerilor. Eu sunt uh, raportor. Toată lumea și-a introdus uh, cartelele de vot. Amendamentul 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 39. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 41 pentru, împotrivă, verific la 41. Nu am cartela. și cum votați pentru. În cazul acesta se adoptă 39. Continuăm cu amendamentul 6 și 42. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 43 pentru, împotrivă, Am țineri. se respinge. 44 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 45 s-a retras, 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 46 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 8 până la 48 pentru, E un bloc. Amendamentul 8 până la 48 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 49 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 50 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 64 pentru, împotrivă, Abțineri. Se respinge. 65 pentru. Împotrivă. Verificăm la 65. Se respinge. 66 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 68 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 69 s-a retras. 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 17 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 19 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm la 19. Se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 Votăm acum proiectul de raport în ansamblu pentru... Nu. Prin, prin apel nominal. Yes. And that has been adopted. Se adoptă cu 18 la 0 la 1. Iar acum votăm decizia de intrare în negocieri. Ne trebuie o majoritate de 13 voturi pentru. Nu, prin apel nominal. Yes. And that has been adopted 18 to 0 to 1. Se adoptă. Congratulations to myself. Yes. Mă felicit pe mine însumi.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 se respinge. Cu 8 la 9. 32. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Apoi 10 și 33 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 34 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 36 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 35 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 37 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 38 pentru, împotrivă, abțineri. Trebuie să verific la 38.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 again. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 40 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm la 40. Yeah. Rejected. Respinge. Uh, then 12 and 41 in favor. 12 și 41 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 42 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 43 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 47. Pentru. Împotrivă. Abțineri. May I just check with you? We have voted Să verificăm. Deci am votat compromisul 10. Pe lista de vot de la dumneavoastră se continuă cu 47? Mai este și partea a doua de la 14. Uh, may I ask whether there is a request? Vreau să vă cer dacă există o solicitare din partea cuiva să voteze partea a doua de la 14. Da, este separat. Nu ar trebui să fie cu gri. Okay, then it is a mistake. It, it's the mistake in the vote. Deci este o greșeală pe lista de vot. Votăm amendamentul 14, partea a doua acum. Pentru, împotrivă, trebuie să verificăm. That's going to be close. Yes. Adopted. Se adoptă. 47 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 21 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 21 pentru, împotrivă, nu, scuze, domnul președinte spune, 22 pentru, împotrivă, trebuie să verificăm la 22. Mm-hmm. And that has been adopted. Adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă,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 Trecem cu votarea proiectului de aviz cu privire la supravegherea prudențială a firmelor de investiții. Amendamentul 57 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Se adoptă. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 58 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amenda 60 s-a retras. 59 pentru, împotrivă, verificăm la 59. Se adoptă. Amendamentul 5. Pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 6. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 62. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 63. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 7. Pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm.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 împotrivă, abțineri, verificăm la 10. Pentru că n-am văzut foarte bine din ridicarea de mâini. Să adoptă. 11 pentru, împotrivă, abțineri, nu sunt sigur. Haideți să verificăm. and that has been adopted. Adoptă 70 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 12 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 71 pentru, împotrivă, verificăm la 71. se adoptă 72 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 13 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 73 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 75 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 15 pentru, împotrivă, abțineri, se resping. 78 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm la 78. Da? Adoptat. 18 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 19 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 79 pentru, împotrivă. Să verificăm 79, vă rog. adoptat, 80 pentru, împotrivă, abțineri, să verificăm. Respins. 81 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 82 pentru, împotriva, abțineri, respins, 83 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 84 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 85 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 86 pentru, împotriva abțineri, respins. 87 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 88 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 20 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 89 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 90 pentru, împotrivă, abțineri, să verificăm 90. Spune că e respins. Da, respins. 21 pentru împotrivă, abțineri respins. 91 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 92 pentru, împotrivă. Să verificăm 92, vă rog. Adoptat compromisul 7 pentru împotrivă să verificăm compromisul 7. Adoptat. 23 și 98. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 99 pentru, împotrivă, abțineri, Mai bine să verificăm. Nouăzeci și nouă. Adoptat. O sută unu. La cererea vicepreședintelui uh, reluăm votul la 99. 99 uh, vot electronic. Și a fost respins. O sută pentru, împotrivă, abțineri, respins. 101 pentru, împotrivă. Să verificăm. Cred că este adoptat. Da. Adoptat. 24 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 102 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 103 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 25 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 104 pentru, împotrivă, Să verificăm 104, vă rog. Adoptat. 26 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 105 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 27 pentru, împotrivă, abțineri, să verificăm 27. Adoptat, 106 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 107 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 109 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 110 pentru, împotrivă, abțineri, să verificăm 110. adoptați 29 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 112 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 111 pentru, împotrivă, abțineri, respins. La 111, verificăm 111. adoptat. 30 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 113 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 114 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 31 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 31. Adoptat 115 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 116 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 32 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 33 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 117 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 34 pentru, împotriva abțineri respins. 118 pentru, împotriva abțineri adoptat. 35 pentru, împotriva abțineri adoptat. 36 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 119 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 120 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 37 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 2 pentru împotriva abțineri adoptat. 42 pentru uh, împotriva abțineri adoptat. 43 pentru împotriva abțineri adoptat. Compromisul 3 pentru împotriva abțineri adoptat, 46 pentru, împotrivă, abțineri adoptat, 47 pentru, împotrivă, abțineri adoptat, 48 pentru, împotrivă, abțineri adoptat, 49 a fost retras, amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 50 pentru, îmi cer scuze, 51 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 52 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 55 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 56 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Vot electronic pe uh, proiectul de aviz. A fost uh, adoptat. Încă o dată, felicitări uh, domnului Crizogonos și acum mandat pentru raportor pentru a depune um, amendamente bugetare, să facem electronic. Adoptat. Felicitări. Mie însumi. Și ultimul vot portalul uh, unic digital, vot electronic. Încă un vot. Adoptat. Felicitări domnului Fos. Atât pentru voturi. So, dear colleagues, we Dragi colegi, continuăm cu punctele 17 și 18 la oaltă. Din păcate, raportorul nu este prezent, însă în numele său o să citesc uh, mesajul pe care domnul Sayer, raportor, ni l-a trimis. Dragi colegi, ca raportor la cele două dosare de uh, aliniere, aș vrea să raportez în legătură cu primul uh, uh trialog uh, informal care a avut loc sub președinția bulgară pe 28 iunie. A fost un trialog de debut și scopul său a fost să prezinte și să clarifice mandate ale celor trei instituții și să convină asupra modalităților de negociere. Mandatul Parlamentului a fost obținut în februarie și al Consiliului în martie anul acesta. Prin urmare, este timpul să începem negocierile interinstituționale. Cele trei instituții au convenit că dosarul este suficient de matur pentru a merge mai departe și fiecare a prezentat principalele elemente ale mandatului, și anume înlocuirea unor măsuri de reglementare cu um, uh, acte delegate sau acte de punere în aplicare, așa cum s-a propus de către Comisie. În al doilea rând, acte excluse sau uh, amânate eliminarea împuternicire fără înlocuirea lor cu competențe pentru acte delegate sau de punere în aplicare. Uh, schimbul uh, de uh, împuternicire propusă de comisie pentru actele delegate. În al cincilea rând, durata împuternicirii și a raportării, 6 problema grupării procedurilor de urgență și extinderea perioadei uh, de obiecții. De asemenea, am convenit asupra metodei de lucru și asupra mandatului pentru uh, continuarea activității pregătitoare la nivel tehnic. Uh, se analizează elementele celor trei mandate ale celor trei instituții, acolo unde pot fi identificate convergențe uh, în așa numitele uh, părți roșii sau galbene ale mandatului nostru pentru a pregăti aprofundat discuțiile mm, pentru un viitor trilog. Suntem gata să continuăm negocierile la acest dosar cu președinția austriacă. În numele Parlamentului vreau să spun că sperăm că negocierile viitoare vor fi constructive. Nivelul tehnic va începe să uh, lucreze în această săptămână, iar alte întâlniri vor avea loc în septembrie. Trebuie așadar să avem suficiente puncte de discuție uh, la nivel politic uh, la sfârșitul lunii octombrie. Mulțumesc pentru atenție! Bun. Asta, acestea au fost punctele 17 și 18. Continuăm cu punctul 19 în camera. Deci cine nu este uh, uh, împutenci să participe la ședința în camera, să părăsească sala.